Thank you very much. So we need to... Mulțumesc. Va trebui să adoptăm o nouă ordine de zi pentru restul întâlnirii. Subiectul 16 privind uh, blocajele geografice va fi discutat în locul punctului 19. Punctul 17 va fi primul subiect pe ordinea de zi a întâlnirii de mâine după amiază, iar sub punctul 18 privind uh, francizele a fost amânat pentru reuniunea următoare. Îmi cer scuze îi rog și pe ușieri Un anunț important. Mâine vom începe la orele 8.30 dimineața, pentru că va trebui să încheiem la orele 11.30 pentru că va exista și o festivitate legată de tratatul de la Roma. Deci, deci nu uh, ne va oferi nimeni uh, cafea, dar vă aștept la ora 8.30 mâine dimineața. Subiectul următor pe ordinea de zi este o informare privind uh, delegația în India. Am vizitat Mumbai și New Delhi pe uh, 21 și uh, 22 au participat Andreea Schwab și uh, Evelyn uh, Gephardt, Malin Mitzi din partea grupului Eșide. Primele zile la Mumbai au fost o zi foarte importantă. Ne-am întâlnit cu oficialități din uh, zona Vamală și am vizitat uh, portul cel mai mare din lume, funcționează cu uh, mare eficiență. Ne-am întâlnit cu guvernatorul care ne-a amintit că India este o țară uh, formată din uh, multe state Există similarități cu Uniunea Europeană, dar și mari diferențe. Am uh, vizitat și un uh, uh mare uh, parc industrial, uh, am avut întâlniri cu reprezentanții unor firme noi înființate. De asemenea, am întâlnit um, cu ministrul pentru dezvoltarea de competențe și antreprenoriat, ministrul pentru uh, problemele consumatorului, ministrul pentru uh, informații din domeniul tehnologic. Programul avut a fost un program excelent, cu multe întâlniri la nivel înalt, mai multe decât uh, uh, suntem obișnuiți să avem. Uh, pentru că de obicei uh, contactele sunt la un nivel mai uh, mic. Și ne-a făcut plăcere să aflăm că indieni își doresc redeschiderea discuțiilor pe marginea relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și India. Deci, noi, comisia noastră, comisia AFCO, dar și delegația pentru India au desfășurat o activitate foarte bună și mulțumesc foarte mult secretariatul pentru volumul mare de muncă pe eh, care eh, l-au desfășurat. Cred că am putut demonstra că prin aceste deplasări ale noastre putem uh, să uh, desfășurăm o activitate care aduce cetățenilor uh, multe beneficii. Deci, vă rog să citiți acest raport. Chiar acum putem trece mai departe la avizul privind uh, expedierea de pachete uh, transfrontalier. Îi dau cuvântul doamnei Biliana Borzan. Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi în croată. Comerțul în acest domeniu în Uniunea Europeană a devenit un uh, sector foarte important. 369 de miliarde de euro reprezintă um, acest volum. Se estimează că anual 4 miliarde de persoane uh, sunt uh, beneficiare ale acestor pachete care sunt uh, transmise. Pe de altă parte, livrările în Uniunea Europeană sunt în continuare fragmentate, există mari diferențe între statele membre. Câteva din obstacolele uh, majore uh, sunt legate de prețurile ridicate Directiva actuală privind serviciile postale, eh, poștale eh, se referă mai degrabă la eh, scrisori, iar cum în ultimii ani livrările de colete au crescut foarte mult, trebuie să găsim o modalitate de completare a legislației existente. Pentru că în clipa de față prețurile pentru coletele transfrontaliere sunt um, cu o treime mai mari decât prețurile pentru expedițiile în interiorul statelor. Deci aceste costuri ridicate eh, sunt una din principalele piedici pentru comercianții, eh, inclusiv care fac vânzări online. Și există, din acest punct de vedere, nevoia de eliminare a acestor obstacole, pentru că efectele sunt mai mari asupra IMM-urilor decât asupra uh, companiilor mari. Deci ar trebui să îmbunătățim relațiile între uh, serviciile uh, poștale pe piața internă. În discuțiile cu actorii direct interesați, considerat că uh, definiția uh, pentru colet ar trebui să sufere anumite modificări în ce privește această limitare la sub 5 kg sau peste 5 kg. Este important de asemenea ca ă, subcontractorii care colectează coletele, transportă colete, să ă, beneficieze de o piață mai bine reglementată și mai transparentă. Cred că acest ă, regulament ar trebui să include pe toți operatorii care se ocupă de serviciile poștale și nu doar cei care furnizează servicii universale, pentru că în felul acesta putem ajunge la o mai mare transparență și o reducere a costurilor acestor colete doresc să protejăm uh, datele privind operatorii uh, poștali, dar este important să avem și niște reglementări legate de costurile la uh, consumatorul final. Pentru uh, ca obiectivele directivei să poată fi atinse. Pe de altă parte, tarifele și uh, pot fi și confidențiale și atunci sigur că trebuie să beneficieze de acest statut. Dar uh, trebuie ca autoritățile naționale să aibă garanția că tarifele sunt totuși realiste și să înlăture riscul unor tarife supradimensionate. Deci există aici interese poate contradictorii între confidențialitatea tarifelor și prețurile publice sau transparente trebuie să ne gândim și la uh, distanțele uh, mari pe care uh, unele livrări trebuie să le acopere. Până la urmă, prețurile trebuie să um, stimuleze și competiția pe piață, să contribuie la inovații în acest domeniu. La workshopul privind uh, serviciile poștale uh, din uh, data de 1 martie um, au fost formulate preocupări legate de articolul 6 pentru că um, ar putea să ducă la un moment dat la o formule preferențiale. Eu, au fost înaintate și amendamente pentru uh, a crea o valoare adăugată în folosul consumatorului. Am solicitat uh, serviciului uh, celor care livrează colete să își analizeze activitatea în beneficiul consumatorului și să uh, cunoaștem, uh, pe de altă parte, și uh, oportunitățile existente pe piață de care consumatorul nu este întotdeauna conștient pentru că până la urmă trebuie să îmbunătățim în folosul consumatorului activitatea serviciilor poștale. Mulțumesc. <coughs> Antonio Lopez. Thank you, primer Mulțumesc și mai întâi vreau să mulțumesc doamnei uh, raportare pentru propunerea de regulament și cum aș și uh, am uh, și avut ocazia să spun și am și participat la conferințe pe tema asta, merită să lucrăm la un text bun al acestei propuneri și să adoptăm un regulament mai ambițios. Și cred că suntem cu toții de acord inclusiv că cu toți suntem consumatori, că putem avea mai multă transparență, mai multe informații, calitate, accesibilitate a livrărilor și să îmbunătățim și drepturile consumatorului cu o flexibilizare a mecanismelor de recurs și de uh, circulație a reclamațiilor, apoi mai bune servicii transfrontaliere pentru consumatori și IMM-uri, dar pentru asta e uh, necesar să avem mai multă concurență. Întrebarea cheie ar fi dacă pentru a îmbunătăți uh, concurență trebuie să facem referire la uh, serviciile de livrare de pachete în general, trebuie să extindem sau nu sfera de aplicare a articolului 4 și 5 din propunerea de regulament. Aș vrea să aud ce au de spus și colegii mei din celelalte grupuri politice. Uh, și în articolul 36 uh, trebuie să 3.6 trebuie să considerăm că nu toate piețele sunt egale și ca să avem o viziune completă a uh, dimensiunilor pieței e necesar ca to- toți furnizorii de servicii uh, de livrări de colete cu o cotă de piață semnificativă să fie obligați să furnizeze informații. Altă chestiune e să discutăm ce înseamnă o cotă de piață semnificativă, 10% de exemplu. Și uh, în ce privește obligatorii, uh, caracterul obligatoriu de acces la rețea construită de furnizorii de uh, liber cu caracter universal, uh, s-ar putea selecționa să se opereze doar pe piețele rentabile. Deci cred că aici ce a făcut Consiliul până acum ne poate fi de ajutor pentru a propune un text eficient. Trebuie să facem diferență Uh, între condițiile care trebuie respectate de oferta de referință în acces și, pe de altă parte, condițiile pe care trebuie să îndeplinească solicitantul de acces. Și apoi trebuie să luptăm pentru că această propunere să poată duce la scăderea prețurilor, după cum spunea raportarea, asta în favoarea consumatorului, IMM-urilor și pentru promovarea pieței unice digitale. Mulțumesc! Mulțumesc. Voi limita timpul la trei minute pe fiecare vorbitor, vă rog, Anlin. Ehm, de, Mulțumesc, Vicky. Înainte de toate doresc să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect. Au existat unele adaptări față de propunerea Comisiei, o mai clară definiție a coletului, iar această definiție a fost adăugată și uh, la serviciile poștale. Cu cât sunt mai uh, bine clarificate conceptele, cu atât mai uh, bine și pentru utilizatorul final. Iar uh, prețurile despre care vorbim, um, sigur, pot conține și unele um, informații confidențiale. Scopul nu trebuie să fie să uh, publicăm ceea ce este confidențial. Deci, pe, să fi, trebuie să fie clarificat cine are acces la aceste informații. În ce privește accesul la rețelele uh, IMM-urilor, trebuie să existe, este o abordare pe care pot să o susțin, pentru că mai ales uh, acolo unde apar noi agenți pe piață, din rândul IMM-urilor, uneori este greu să stabilești legături, doar pentru întreprinderile mari și și uh, mijlocii uh, furnizorii uh, și uh, oferta universală poate constitui o mare uh, concurență. Am găsit până la urmă o bază pentru soluții de compromis. Aș mai face o observație. Există încă o uh, supra-solicitare prin uh, obligația de a furniza informații. Uh, unele sunt inutile și, uh, Comisia a fost de acord că uh, există această posibilitate. Comisia știe care sunt problemele existente în clipa de fiață pe această piață și poate că ar trebui să creăm uh, un sistem în etape. Într-o primă fază, poate doar anumite date ar trebui să fie transmise mai departe um, și dacă uh, există și prestatori de servicii care uh, pretind prețuri foarte ridicate, la un moment dat s-ar putea renunța la el pentru ca uh, întreaga povară administrativă până la urmă să poată fi redusă. Și este bine uh, dacă nu doar serviciile universale, ci toți uh, cei care se ocupă de livrarea coletelor să poată fi cuprinși în această reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și eu raportoarei pentru acest proiect. În linii mari ă, suntem mulțumiți. Nu susținem anumite elemente, ca de pildă amendamentele legate de modul în care trebuie calculat numărul de lucrători eu cred uh, că, într-adevăr, uh, toate companiile care livrează colete trebuie să fie cuprinse, nu doar serviciile universale pentru că uh, vreau să știu care sunt toate opțiunile existente pe piață, nu doar serviciul pe care mi-l oferă poșta. Deci, Cred că, uh, din acest punct de vedere, vom putea ajunge la uh, concluzii comune cu Comisia. Pe de altă parte, în legătură cu informațiile trimise unui stat membru, uh, dacă ele deja au fost transmise, cred că principiul unic trebuie să fie respectat și toate statele membre trebuie să-și asume obligația de schimb de informații nu trebuie obligată compania să transmită aceeași informație de mai multe ori. Deci, în ce privește articolul 5, grupul meu probabil că va necesita mai mult timp pentru a compara uh, solicitările și prevederile din directiva serviciilor poștale. În legătură cu articolul 6, salutăm uh, prevederile legate de IMM-uri pentru că uh, uh, ele nu trebuie să fie obligate să uh, acționeze pe picior de egalitate cu marile companii. Dar, în general, cred că este o bună bază de negociere și aștept cu interes cooperarea pe marginea redactării acestui raport final. Denise Young Mulțumesc, doamna președintă. Voi avea o intervenție scurtă. Am primit mult material din partea lobiștilor care se plâng de povara birocratică pe care eh, solicitarea de eh, date sensibile ar putea să o creeze și de problemele pe care le-ar putea crea concurenței. Dar, per total, sigur că livrarea de, de colete ar trebui să eh, fie posibilă la un preț acceptabil. Sigur că trebuie să vedem care sunt încă problemele existente pe piață pentru a încerca o rezolvare punctuală. Cred că acesta ar fi principiul cel mai bun. Vom respecta termenul de depunere a amendamentelor și vom înainta amendamente încă nu am găsit firul roșu ideal în acest sens. Domnul Pascal, mulțumesc, Vicky, foarte rapid. Mai întâi, sigur, vreau să mulțumesc raportare pentru munca pe care a făcut-o deja și spun că noi, sigur că susținem voința de a îmbunătăți situația nivelului coletelor pe piața internă. S-a spus, asta a devenit un element foarte important și Trebuie să îmbunătățim și transparența și în același timp uh, informarea consumatorilor. Uh, dar noi vom insista asupra două puncte care uh, de altfel se bucură și de atenția raportoare. Pe de-o parte, regulile concurenței așa spun și tratatele, tratatele, că nu pot, dar nici nu trebuie să fie pretext ca să scadă calitatea serviciilor universale. Pentru noi e foarte important să nu scadă calitatea ca să nu cumva să uh, nu se poată uh, respecta obiectivul general al bunurilor și serviciilor publice de calitate. Bun. Trebuie găsit un echilibru și suntem de acord și cu principiul aspectului transparent și nediscriminatoriu la serviciile de livrări colete transfrontaliere nu ne dorim ca anumiți mari operatori să poată beneficia de asta, dar fără a suporta și obligațiile care revin din asta. Deci nu doar să beneficieze de infrastructuri, dar să nu-și asume și responsabilități. Deci, aici trebuie să favorizăm și accesul IMM-urilor. S-a spus asta deja. Dar IMM-urile europene trebuie să profite de deschiderea concurenței. Amendamentele 13 și 36 le-am depus tocmai în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai dorește un raportor din umbră din partea grupelor să ia cuvântul, nu, atunci Sergio Gutierrez ia cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumim și raportoare pentru toată munca sa și raportorilor din umbră. Mulțumim mai ales raportoare de la grupul socialist. Fac câteva considerații, în primul rând, în ce privește informarea privitoare la tarife și taxele terminale. Cred că nu doar că trebuie să cerem această informație de la operatorii de servicii universale, ci e o obligație Uh, care trebuie să fie generalizată pentru toți operatorii de pe piață, mai ales văzând că în unele țări sunt operatori care nu se iau în considerare, uh, care sunt operatori de servicii universale și au și o mare cotă de piață de livrare de colete. E adevărat că în acest sens trebuie să garantăm confidențialitatea, pentru că informarea privitoare la tarifele și taxele terminale Uh, aici există uneori acorduri și date de care, pentru care e nevoie de confidențialitate pentru a garanta libera competiție și uh, ca până la urmă consumatorul să poată să se bucure de această informație și să evităm până la urmă să crească prețurile uh, suportate de utilizatorii finali. Sigur, studiul indică și probleme că o, o un cole, se, între uh, cazuri din aceea țară se, pot, uh, se poate întâmpla să crească prețurile, de aceea, cum spuneam, e important să se informeze nu doar autoritățile naționale de concurență, ci și Comisia Europeană, dacă apar asemenea cazuri. La articolul 6 trebuie să avem o reflexie generală privitoare la accesul la rețea, dacă trebuie permis accesul doar pentru operatori de servicii universale, sau trebuie să fie un acces mai generalizat. Și apoi mai spun că e foarte important, cred eu, uh, mai ales definirea operatorilor relevanți. Cred că ai, sunt multe firme acum care abuzează de munca lucrătorilor uh, autonomi, deci de uh, cei care nu sunt angajați direct care nu intră direct în relațiile de muncă acolo și trebuie să extindem această definiție ca întreprinderile să-și respecte obligațiile și să nu uh, facă un fel de evaziune legală. Mulțumesc. Carlos Coelho. Acum Carlos Coelho. Mulțumesc, doamnă președintă și vreau și eu să mulțumesc doamnei raportoare. Cred că suntem cu toții de acord în legătură cu elementele esențiale aici. Sigur, trebuie spor, să crească și volumul comerțului online, dar trebuie să fim și uh, mai eficienți în ce privește, sigur, uh, confidențialitatea mijloacelor de plată, uh, siguranța livrărilor, prețul livrărilor. Deci, să crească nivelul de încredere în eficiența acestor livrări. Când produsele ajung la persoane, trebuie să se garanteze și posibilitatea de a uh, returna produsul. Avem uh, norme deja care se referă la uh, expedițiile de tip poștal, acolo sunt incluse scrisorile și scrisorile recomandate, Uh, nu știu dacă e bine să avem o reglementare suplimentară în cazul în care nu reglementează toate aspectele. Că dacă noi reglementăm uh, livrările de colete, noi ne referim doar la activitatea unor firme, nu a tuturor. Unele rămân pe din afară. Și atunci se creează un caz de concurență neloială, cum s-a și spus aici. Noi uh, trebuie să ne referim doar la furnizorii de, de servicii universale sau la toți. Uh, noi considerăm că această normă trebuie aplicată tuturor. Asta ar fi, asta ar fi punctul de plecare, inclusiv al raportoarei, cred eu. Altfel, ă, dacă nu facem așa, atunci se creează diferențe de poziție pe piață. Deci aplicăm uh, uh, uh, reguli doar unora, altele rămân uh, pe din afară. Dacă dorim ca piața să funcționeze corect, dacă dorim protecția consumatorilor, cred că așa trebuie să facem. Mulțumesc! Andreea Schwab. Andreea Schwab. Mulțumesc, doamna președinte, și eu voi avea o intervenție scurtă. Doresc să mulțumesc raportoarei, pentru că eu cred că problematica nu este uh, simplă și nici rezolvările nu sunt simple. Dar, uh, așa cum a spus și Antonio López Istures, raportorul nostru din umbră, cred că uh, ceea ce sugerează el ca soluție urmează să fie, urmăm. Uh, cum putem exercita o presiune asupra celor care acționează în acest sector în Europa e greu de văzut, dar cei, cei care uh, au deja o ofertă europeană um, sunt foarte diferiți pentru că uh, dacă eu pe una, unul din statele membre uh, acopăr toată piața și încasez uh, prețuri mari, uh, nu e același lucru cu transferarea coletelor, livrarea în diverse state membre în legătură cu articolul 6. Trebuie să vedem dacă această reglementare a prețurilor ex ante pentru serviciile universale este posibilă sau nu. Eu cred că ceea ce a spus președintele Comisiei în Carta Albă privind Europa poate să se concretizeze. Pentru că dacă unele state membre se plâng că prețurile sunt foarte mari, ă, ă, trebuie să ne gândim ă, ce responsabilitate își asumă guvernele din statele respective, pentru că ar trebui să existe și o soluție subsidiară. De aceea, în legătură cu articolul 6, cred că trebuie să reanalizăm lucrurile. Um, thank you very much. Just a couple of thoughts from my... Mulțumesc. Adau și eu câteva cuvinte. Mulțumesc raportare. Statul meu pe care îl reprezint eu, care încă mai e un stat membru, are uh, o activitate de comerț electronic foarte intensă și are și un serviciu de livrare de colete transfrontalier foarte, uh, foarte competitiv cu 14 operatori diferiți. Deci unde e mare concurență, uh, atunci consumatorilor le se face pe plac. Da, e nevoie și de multe investiții de companiile respective, deci trebuie să aibă și venit ca să poată face investițiile și e nevoie ca și infrastructura să funcționeze. Nu cred că e rezonabil să cerem doar unora din acele companii să facă publice contractele pe care le au cu alți operatori și concurenților să nu trebuiască să facă publice asemenea informații. Deci nu doar, să nu se aplice aceste reguli doar unora și altora nu. Nu e o idee care mi se pare rezonabilă. Cred că Eh, sigur, eh, regulile de eh, concurență se referă la această posibilitate de a nu face publice informațiile. Eu cred că trebuie să reglementăm doar acolo unde e necesar, bazându-ne pe probe. Aici mi se pare că nu poate exista o soluție valabilă pentru toți. Pentru că tocmai că nivelurile de con- con- concurență sunt foarte diferite între ele. Comisia, dacă dorește acum să ia cuvântul, vă rog. Da, vă mulțumesc. Uh, vă suntem recunoscători pentru multe sugestii utile din raport, de exemplu definiția coletelor la articolul 2, clarificările despre care să fie oferta de referință la articolul 6, uh, evaluarea tarifelor la articolul 5. Aici uh, considerăm că există moduri ca povara să fie cât mai mică posibil. Niciodată nu și-a dorit Comisia să evalueze toate tarifele, doar acolo unde e nevoie de explicații suplimentare Aș dori să mai menționez ce credem noi, că poate e o neînțelegere în legătură cu cererea asta de a se extinde sfera la articolul 4 și 5 la toți operatorii. Mm, tocmai ce s-a spus aici în ce privește servicii de înaltă calitate la prețuri competitive, sigur, concurența există și nu credem că e nevoie să reglementăm noi aici, dar motivul uh, pentru a limita articolul acestea doar la furnizorii de servicii universale e că ei deja au obligativitatea de a furniza servicii ieftine, uh, care să acopere întregul teritoriu și primește și privilegii în schimb cu TVA, uh, rambursări și așa mai departe. Deci e mai transparent să comparăm ce e comparabil, să nu ne dorim uh, Uh, să facem prea multe, că sunt servicii diferite între ele. Deci ar fi piața unică digitală la care participă unii, sunt și alte servicii, uh, de exemplu COSME, servicii către consumatori și atunci unele lucruri nu pot fi comparate. Deci se face poate o confuzie care va duce la o povară prea mare, atât pentru operator cât și pentru uh, Uh, autoritățile de reglementare, că avem mii de operatori, scopul nu era de a evalua prețurile tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc acum de raportarea, dar doar un minut, dacă se poate. Da, mulțumesc și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru o discuție foarte interesantă și mulțumesc uh, susținerea atunci când am vorbit de IMM-uri. Mulțumesc pentru susținerea acordată. O altă propunere interesantă, reducerea poverii administrative. Aici sunt de acord cu Sergio, uh, care se preocupă de uh, situația defavorabilă a lucrătorilor independenți și apoi și chestiunea tarifelor finale. Da, sunt de acord cu punctul său de vedere în legătură cu comentariile lui Vicky. Da, Uh, sunt exemple corecte, sunt de acord că nu toate piețele sunt la fel și trebuie să găsim echilibru între diferitele tipuri de piețe și uh, trebuie să ne gândim la consumatori. Uh, apoi, uh, așa și cred că am făcut eu în tot ce am făcut cu privire la acest uh, raport. Și vă mai spun că termenul de punere a amendamentelor este 29 martie. Mulțumesc, spune președinte. Trecem la următorul punct, raport din proprie inițiativă în legătură cu un ciclu de viață mai lung al produselor, raportor Pascal Durand. Pascal, te rog să încerci să respecti 5 minute în prezentarea raportului tău. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, sigur, încerc să respect. Dacă, spun, dacă spui 5 minute, atunci mă limitez la 5 minute. Nu, vreau doar să vă spun deja din punct de vedere practic spun că mulțumesc uh, tuturor colegilor care, mi-au, care au depus amendamente, vorbim de 200 mm, și ceva. Am uh, studiat avizul lui Christel Scaldemuse de la Envy și am încercat să-l integrez, că vorbim de 100 și ceva de amendamente la acest aviz, deci am încercat să țin cont de toate și pe, din punct de vedere practic că avem uh, o întâlnire joi a raportorilor din umbră. Sper că vom putea să, ca mâine pe la amiază, să putem uh, transmite am, a, amendamentele de compromis. Spun asta pentru că știu că sunt, există un număr de raportori din umbră care sunt uh, preocupați puțin, dar vom încerca să respectăm acest termen deci pentru ziua de mâine rapid acum, că e mult mai interesant să aflu părerea colegilor decât ce am eu de spus la, acest, uh, la această etapă, că e vorba de dezbaterea amendamentelor, a spune că în ce privește acea obsolescență programată ca atare, subiect pe care am încercat să nu-l analizez prea formal în acest raport, că e un subiect care creează polemici. Și atunci am văzut că, totuși, dezbaterea a fost destul de înflăcărată și am primit vreo 16 propuneri pe tema asta. Unii doresc să eliminăm asta, alții doresc o definire a fenomenului, alții vor să se meargă până la sancțiuni în caz de nerespectare a normelor. Și atunci, și aici voi încerca să găsesc o poziție mediană. A, bun, acum foarte rapid. Sunt uh, mai multe direcții de acțiune pe care le propun eu în acest raport. Sunt, sunt șapte și sper că vom ajunge și la compromisuri rezonabile, mai ales uh, crearea uh, produselor, care, uh, posibilitatea de a le repara, modelul economic, uh, integrarea economiei circulare, caracterul funcțional, informarea consumatorilor. Uh, deci am vorbit deja de obsolescența programată, ă, garanțiile legale, care e o chestiune importantă, și apoi noutatea, între ghilimele, conținută în acest raport, anume se ține cont de obsolescența ă, programelor ă, de computere, care e un fenomen din ce în ce mai important, obsolescența softului. Trebuie să ne, să-l analizăm și pe el, că va deveni un subiect din ce în ce mai actual mai ales în ce privește drepturile consumatorilor. Cam asta e Vicky. Iată, am consumat doar 3 minute și ceva, iar acum uh, vă stau la dispoziție. Vă rog. Thank you very much. Um... Mulțumim. Primul vorbitor, Adam Sheffield. Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început aș vrea să laud, uh, să-l laud pe domnul uh, raportor pentru ideea acestui aviz, pentru că este o idee foarte frumoasă și corectă și ca multe alte idei de același fel, uh, ne face să constatăm că diavolul se ascunde în detalii, în cazul acesta în implementare. Toată lumea își dorește să cumpere produse de calitate, produse care să nu se strice și care, dacă se strică, pot fi reparate. Dacă nu de către cumpărător, atunci um, pot fi reparate prin uh, centre specializate. cu excepția hainelor și a pantofilor pe care ne dorim să-i putem uh, schimba în fiecare sezon. Chiar titlul acestui aviz ne arată că totul uh, ține de beneficiul consumatorilor și de profitul întreprinderilor. Dacă ne dorim o astfel de reglementare, uh, Faptul că există 225 de amendamente arată că nu toată lumea este mulțumită de acest aviz. Noi ne dorim ca reglementarea să fie bună și pentru consumatori și pentru întreprinderi, dar cineva trebuie să plătească pentru toate aceste condiții. Și dacă ne dorim să punem în aplicare toate aceste uh, reguli, nimeni n-ar mai fi fericit și nimeni n-ar mai avea de câștigat, ci din potrivă, Atât consumatorii cât și întreprinderile și mai ales IBM-urile ar avea numai de pierdut dacă ar respecta aceste reguli, iar piața ar dispărea. Iar piața, după părerea noastră, trebuie să fie principalul uh, organ de reglementare. Acum, în scurta mea declarație, aș vrea să vă mai atrag atenția și asupra unor chestiuni punctuale pe care Cred că l-am putea sublinia mai bine în acest raport. Cred că ar trebui să fim mai mult, să înclinăm mai mult în favoarea utilizării uh, procedurii de înlocuire a produselor, astfel încât să putem să remediem problemele cu produsele în mod cât mai rapid. Însă, reglementările europene nu facilitează accesul la piese de schimb pentru consumatori, ca aceștia să-și poată repara singuri produsele. Dacă, deci, ne dorim reguli în beneficiul consumatorilor pe această cale, atunci produsele ar trebui să fie mai Uh, durabile și mai ușor de uh, reparat, nu numai la producător sau la distribuitor, ar trebui să existe părți de uh, piese de schimb pe care consumatorul să le achiziționeze separat pentru a-și repara singuri produsele. Din experiență proprie, vă spun că acest lucru ar putea să reducă costul reparațiilor cu 90 80-90%. V-aș da și câteva exemple, dar nu mai am timp, așa că un ultim cuvânt din partea mea. În contextul economiei circulare ar trebui să putem decide totul uh, prin uh, consens. Și aici uh, cred că uh, sistemul fiscal ar putea să fie folosit pentru a stimula piața. Doamna președinte, vă rog, pentru că avem o agendă atât de încărcată și pentru că data trecută v-am amintit din nou să respectați timpul alocat, am să Vă rog din nou acum ca raportorii să vorbească 5 uh, minute, 6 maxim, iar pentru raportorii din umbră o să vă tai microfonul după 4 minute, fiindcă avem o comisie foarte ocupată. Vă mulțumesc acum pentru observații. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Mulțumesc. Se spune adesea că Uniunea Europeană um, trăiește undeva departe de cetățeni. Dar în cazul acesta uh, lucrurile nu stau așa. Noi în acest caz suntem apropiați de consumator și ne uh, dorim ca durata de viață a produselor să fie cât mai îndelungată. Doresc să mulțumesc raportorului sunt de aceeași opinie cu domnia sa în foarte multe puncte și mă bucur de asemenea că um, se ține seama de amendamentele mele. Poate că uh, există um, această problematică a responsabilității pe care uh, o are producătorul și posibilitatea pe care consumatorul o are uh, de a opta fie să Uh, își repare produsul, fie să uh, își primească banii înapoi, poate uh, doar o sumă mai mică, ca cea inițial plătită. În cazul acesta, producătorul are obligații de garantare. Ar fi frumos dacă am putea repara produsele, pentru că în felul acesta am asigura crearea de noi locuri de muncă pe piață dar aș repeta că trebuie să aibă uh, clientul posibilitatea să opteze între variantele la îndemâna sa. Iar dacă recurge la uh, reparație, atunci uh, trebuie să existe și o posibilitate de prelungire a termenului de valabilitate și de garantare este foarte important ca statele membre să aibă dreptul să uh, creeze reguli uh, mai uh, clare în ce privește protecția consumatorului și din acest punct de vedere. Am vorbit despre o perioadă de garantare prelungită este o posibilă soluție. După aceea, un alt uh, punct important din punctul meu de vedere este legat de faptul că avem nevoie de piese de schimb. Aceste piese de schimb trebuie să fie ușor accesibile pe piață. Ar trebui să existe și termene pentru uh, garantarea pieselor de schimb și care să um, mai existe și în momentul în care produsul nu, nu mai apare pe piață. Deci este nevoie de un forum al consumatorilor în care aceste chestiuni să poată fi clarificate. De asemenea, este important să dezvoltăm criterii de durabilitate pentru produse. Și acestea ar trebui să uh, poată fi dezvoltate la diferite niveluri. Și noi, oamenii politici, trebuie să ne gândim la aceste criterii de durabilitate ale produselor. Iar în ce privește intervenția statelor membre, ar fi important ca uh, ele ă, să controleze uh, crearea de produse de înaltă calitate care să poată fi și reparabile. Raportorul vorbește despre o simplificare. Nu am înțeles exact la ce uh, dorea să se refere. Eu nu accept ideea ca uh, protecția consumatorului să fie în vreun fel relaxată sau slăbită, dacă la asta se referea. Mulțumim! Dan Dolton, următorul vorbitor. Mulțumesc, Vicky. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și faptul că există 225 de amendamente arată că e o zonă de mare interes. Cred că o, pe Timp de viață îndelungat pentru produs e un lucru foarte important. Consumatorii folosesc acum mai multe resurse ca niciodată, deci um, e o dezbatere justificată. Noi am depus vreo 20 de amendamente încercând să găsim un echilibru între uh, reducerea impactului de mediu și uh, promovarea intereselor consumatorilor. De exemplu, în ceea ce privește reparațiile, cu toți suntem de acord că trebuie promovate reparațiile pentru a reduce risipa, poluarea și costurile. Dar uh, nu vrem ca consumatorii să fie blocați în cicluri de reparații după reparații, uh, ci am vrea mai degrabă ca producătorii să fie obligați să furnizeze bunuri de calitate care să nu stea prea mult în service pe durata lor de viață. <clears throat> De asemenea, vrem să dăm companiilor timp să se adapteze la practicile comerciale ce țin de economia circulară, ceea ce nu înseamnă doar uh, reproiectarea produselor, ci și uh, le permite să investească în uh, noile linii de producție și în formarea uh, mâinii de lucru. Deci trebuie să avem o abordare pragmatică. În ceea ce privește relația companiilor cu clienții, transparența e foarte importantă. Consumatorii trebuie să știe la ce să se așteptă de la produse, în ceea ce privește calitatea și durabilitatea înainte să cumpere. Sunt de acord uh, că produsele de mare valoare și uh, de mare durabilitate ar trebui să uh, fie mai scumpe atât atunci cât există garanția că ele vor ține într-adevăr mult timp. De asemenea, trebuie să mm, permitem statelor membre care au deja dispoziții în acest sens să le păstreze. Nu o să folosesc 4 minute, așa că uh, nu mai spun decât că te mai aștept să mai lucrez cu raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu uh, <clears throat> vreau să mulțumesc raportorului. Nu e nicio îndoială că creșterea ratei de viață a produselor are numeroase beneficii și pentru consumatori și pentru industrie. Pentru mine e important să știm cum a atingem acest uh, scop și mai ales un impact uh, de mediu negativ în crearea unei economii în care reparațiile să fie atractive <laughs> pentru consumatori uh, este una din soluțiile viabile. Contribu- contribuind în mod activ la acest deziderat înseamnă să încurajăm atât consumatorii cât și producătorii să se adapteze la noile realități. În primul rând, producătorii, nu, consumatorii trebuie să știe mai multe despre produs, deci trebuie să avem consumatori mai informați, de exemplu, prin uh, campanii de conștientizare în legătură cu felul în care se poate mări durata de viață a unui produs. Sau prin promovarea educării unor consumatori uh, conștienți în acest context. O alt, uh, o altă modalitate este de a simplifica uh, modul în care consumatorii pot fi informați în legătură cu posibilitățile de reparare a produselor în loc să uh, în loc ca acestea să fie aruncate. Am trebuit să putem standardiza informația, să putem uh, dispune de manuale care să uh, Uh, fie ușor de înțeles de către consumatori cu privire la posibilitățile de întreținere și reparare a anumitor produse. Aceste lucruri pot să apară și pe platforme online și de asemenea se pot acorda tot online tot felul de certificate și garanții. Cum am spus, uh, am spus deja data trecută am, am, am avut un punct de vedere pe care acum nu o să-l repet, dar sper că informarea consumatorului va fi mai completă, fără să cauzeze confuzie datorită unui uh, volum mare de informații. În ceea ce privește încurajarea producătorilor, ar fi foarte eficient să îi stimulăm prin efortul, eforturi de standardizare a unor definiții uh, referitoare la durabilitate. Așa cum am propus în amendamentul meu, acest lucru însă ar trebui să aibă loc benevol și nu uh, impus, impus de la nivelul comisiei. În ceea ce privește obsolescența, eu sunt pentru interzicerea produselor cu obsolescență planificată până când nu avem o definiție foarte clară, astfel încât să putem uh, testa și detecta aceste produse. O să mă întorc spre comisie să vedem cum se poate uh, face asta, pentru că nu ne putem baza doar pe um, doar pe denunțătorii care aduc la cunoștința noastră aceste aspecte. De la GUE nu e nimeni, acum Marco Zulo. Grazie președinte, grazie la relatore. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportoare. Cu amendamentele depuse de noi vrem să propunem o idee a noastră despre societate. Astăzi ni se spune că piața funcționează așa ca și cum n-am putea să mai schimbăm lucrurile. Uh, nu, noi considerăm că e exact pe dos și anume, noi ne dorim o societate în care produsele să dureze mai mult și să fie ușor de reparat. O societate în care reutilizarea materialelor să nu fie o metodă alternativă, ci să fie regula. Deci o societate bazată într-adevăr pe economia circulară. Asta, pentru că asta satisface cetățenii, care sunt și, sau cam săturat să tu vadă cum anumite produse uh, Uh, se strică brusc și mult mai rapid decât ar, s-ar presupune că trebuie să dureze. Dar e un model uh, posibil pentru că ar fi un nou tip de economie, o economie bazată pe posibilitatea de a repara obiectele la nivel local. Deci ar favoriza competențele specializate locale, care nu pot fi relocate. Asta este un aspect important al viziunii noastre. Deci, uh, E binevenită abordarea garanției legale legată și de valoarea bunului respectiv. Noi am propune să se interzică caracterul inamovibil al părților esențiale ale unui produs. Pentru că dacă nu forțăm, practic, uh, cumpărarea unui nou produs, apoi piesele de schimb, trebuie să fie la dispoziția consumatorului, trebuie făcută practic o serie întreagă de acțiuni care să inducă consumatorul să prefere uh, repararea unui bun și nu cumpărarea unui nou. Dar pentru asta noi ca grup politic sau noi ca politicieni trebuie să dăm o orientare și cumva trebuie să stimulăm acele practici care uh, pot să ducă la acest tip de economie eh, evocat de mine. Mă pot referi la importanța de a investi în eh, printerele 3D pentru a crea piese de schimb, dar asta, deci pot nu doar profesioniști să se ocupe de asta, ci și mm, orice cetățean care să fie încurajați eh, să recurgă la autoreparare, ca să spun așa, apoi uh, noi trebuie să sancționăm pe cei care cu rea credință, producătorii care cu rea credință reduc uh, durata potențială de viață a unui bun prin tehnici de uh, proiectare uh, care induc la stricarea acestui produs înainte de ciclul său de, ajungere la finalul ciclului său de viață. Deci trebuie să adoptăm un model diferit decât cel care există la ora actuală, dar poate că la discutarea amendamentelor vom reuși să facem mai multe sugestii. Mulțumesc! Suntem în întârziere cu vreo 20 de minute, mai am 20 de, mai am 4 uh, vorbitori cu câte un minut fiecare, vă rog. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un excelent raport și colegilor care încearcă să îl îmbunătățească în beneficiul consumatorului și al mediului. Auzim tot timpul plângeri din partea consumatorilor în legătură cu produse care se defectează înainte de termen sau imediat după termenul de garanție și nu mai pot să își uh, uh, recupereze banii, iar uh, părți, piesele de schimb sunt foarte scumpe primesc și eu adesea um, plângeri din partea atelierelor de reparații pentru că oamenii nu sunt motivați suficient să vină cu produsele la reparat. Prețurile piețelor de schimb sunt foarte scumpe și mai bine își cumpără un produs nou decât să apeleze la reparații. De asemenea, eu am propus uh, introducerea etichetei care să certifice durabilitatea, durata de viață a unui produs, astfel încât consumatorii să uh, știe și în cunoștință de cauză ar fi uh, dispuși să plătească mai mult. Um, uh, un raport extrem de important și cred că raportorul și raportorii au uh, extrem de multă responsabilitate. Patru puncte vreau să spun, am depus și eu amendamente și țin foarte mult la ele. Încep cu unul de care eu cred că este nevoie să, să-l avem și anume să avem norme uh, referitoare la manualul de utilizare să spunem foarte clar că acest manual trebuie să fie ușor accesibil și de înțeles pentru toți consumatorii pentru, pentru a ști cum să aibă o corectă utilizare a produsului și sigur că aceasta poate duce și la prelungirea vieții produselor. apoi trebuie să avem un echilibru între drepturile consumatorului și imm uri imm urile să poată să își vândă ușor produsele în piață dar cu respectarea drepturilor consumatorului. garantarea produselor țin foarte mult la asta trebuie armonizată la nivelul întregii uniuni europene nu un produs într o țară să aibă o garanție și același produs în altă țară altă garanție. și în fine cred că trebuie să existe posibilitatea de a decide consumatorul dacă înlocuiește produsul dacă îl trimite la reparat dacă dorește să l repare singur uh, primind piese de schimb pentru că decizia uh, de fapt uh, neconformitatea l a afectat pe consumator. mulțumesc. Doamna Colin Langan. Ähm, Doamnă președintă, stimate colege, stimați colegi, doresc să mulțumesc raportorului. Sunt raportoare din umbră pentru avizul din Comisia Envi. Tocmai de aceea raportul mă interesează. Conceptul unei uh, durate de viață îndelungate este esențial. Um, esențială. Noi, dacă uh, producem uh, asemenea articole cu durată de viață îndelungată, de fapt protejăm mediul înconjurător. Trebuie să existe un model economic care să fie orientat spre uh, utilizatorul final, dar uh, cred că trebuie să avem variante diferite pe piață Cred că economia trebuie să facă fața acestor provocări în cadrul modelului economic adecvat. Foarte pe scurt, cred că cea mai mare provocare în acest raport de inițiativă, președinta o întrerupe pe vorbitoare, Trebuie să-i dau cuvântul doamnei Schalde, Moze, spune președinta. Am să vorbesc numai un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și sper că multe, cât mai multe dintre amendamente să fie incorporate în aviz. Uh, trebuie să avem un catalog de idei care să inspire Comisia pentru legislație în acest domeniu. Eu vin de la Envi acum, unde domnul comisar Katainen a vorbit despre directiva privind ecodesignul și uh, e clar că um, uh, atunci când avem legislație, lucrurile uh, se uh, schimbă în mod uh, vizibil. De exemplu, în domeniul energiei uh, s-au făcut uh, progrese remarcabile în uh, ultimul timp. Deci uh, este natural să încercăm să extindem durata de viață a produselor și să informăm mai bine consumatorii prin intermediul etichetării uh, astfel încât aceștia să știe cât se pot aștepta ca produsele lor să dureze. Bun, și acum din nou dau cuvântul uh, raportorului. Mulțumesc, doamna președinte. Eu uh, nu o să mai intru în detalii pentru că sunt foarte multe piste de explorat. Uh, vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, tuturor celor care se interesează de acest subiect. Mă bucur să văd că am lansat o dezbatere bogată. Toate aceste aspecte, prin garanțiile, reparațiile, sunt esențiale. Uh, conservarea resurselor și așa mai departe. O să lucrăm pe toate aceste uh, piste și vreau să-i asigur pe toți cei care cred că există o un uh, risc cu privire la drepturile la consumatorilor. Vreau să-i asigur că nu există un astfel de risc în felul în care prezint eu acest uh, raport. Deci nu uh, ne dorim nici noi reducerea drepturilor consumatorilor în sânul acestei comisii. Mulțumesc și îmi pare rău că n-am putut să vă dau o durată mai mare de viață pentru această dezbatere. Acum uh, amendamentele vor fi discutate mâine. Amendamentele de compromis vor fi discutate mâine. Sabin uh, Verheyen și rapor, avizul său urmează. E vorba de planul de acțiune cu privire la guvernanța electronică. Deci, Sabin Verheyen prezintă. Stimată doamnă președintă, vă voi face o bucurie. Intervenția mea va fi foarte scurtă. Mulțumesc tuturor pentru amendamente. Am primit 98 de propuneri de amendament. Din fericire, numărul nu este foarte mare și aproape toate constituie o contribuție fericită la propunerea mea de raport. Există unele completări în legătură cu subiecte pe care eu deja le-am atins, dar și propuneri noi deci, și în ce privește cloud computing, siguranță cibernetică, participare electronică, vor fi subiecte pe care le vom trata, pentru ca tot ceea ce ține de guvernanță electronică să poată fi cuprins. Majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție, deci vom reuși să redactăm amendamente de compromis. Pe 5 aprilie aș dori să mă întâlnesc cu raportorii din umbră și cred că majoritatea problemelor le vom putea discuta foarte constructiv. Spuneam că multe propuneri urmează de fapt aceeași linie și cred că vom ajunge la un numitor comun. Aștept cu interes colaborarea și mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. Biljana Bozan are cuvântul. Gospođo predsjednice, prvo se želim zahvaliti kolegici Sabine. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc și Sabinei pentru propunerea de raport foarte bună. În ce privește eficiența serviciilor și tot ceea ce ține guvernanță electronică, implicarea cetățenilor, pot să ducă la o mai mare transparență a serviciilor publice iar planul de acțiune pentru 2011-2015 privind guvernanța electronică deja a dus la rezultate foarte bune pe plan european. Cred că trebuie să încurajăm schimbul de bune practici și de tehnologii între statele membre. Salut inițiativa Comisiei de a iniția un punct de contact unic care să ofere cetățenilor uh, printr-un singur ghișeu informațiile necesare cetățenilor. În felul acesta putem reduce povara administrativă pentru lumea afacerilor, dar și pentru cetățeni în ce privește serviciile transfrontaliere. Tehnologia cloud este de asemenea o componentă a guvernanței uh, electronice. Deci, uh, trebuie să um, desfășurăm o guvernanță inclusivă um, care să um, se bazeze și pe previziune. competențele digitale sunt o cerință pentru participarea la e-government și, din păcate, doar 28% dintre gospodării pe plan european au acces la internetul de bandă largă. Deci, Deși trebuie să ne gândim că există diferențe mari între statele membre din acest punct de vedere și există și motive diferite pentru cei care refuză serviciile de internet, cum ar fi prețurile mari sau um, necunoașterea acestei oferte. Deci trebuie să încercăm să depășim um, aceste diferențe între generații, uh, dar și între uh, nivelul de dezvoltare al statelor membre. Eu uh, mizez pe uh, învățarea de-a lungul uh, vieții și pe transmiterea de competențe digitale, pentru că prin simplificarea recunoașterii transfrontaliere a competențelor, cred că vom putea să ne atingem mai ușor obiectivele. Și eu am înaintat amendamente privind sănătatea Eh, pentru că eh, informațiile electronice eh, privind domeniul sănătății pot îmbunătăți accesul cetățenilor la informații. Și cred că este foarte important ca utilizatorii serviciilor de guvernanță electronică să știe și în timp real cum sunt utilizate datele lor personale. Mă bucură ehm, că ehm, raportul, baza raportului este bună și spuneam, am înaintat ehm, și amendamente. Din partea ECR doriți să interveniți, da, colegul meu își cere scuze că nu poate să participe, dar salută proiectul înaintat de raportor și cred că amendamentele înaintate nu vor schimba spiritul raportului Eh, este nevoie de o standardizare eh, a sistemelor din statele membre. În felul acesta cetățenii vor avea un mai bun acces la serviciile transfrontaliere accesibilitatea cetățeanului la formulele de e-governance eh, vor permite atingerea unor standarde ridicate la nivelul secolului 21 amendamentul 11 din partea raportorului, dar și amendamentele 12 și 13 din partea ALDE sunt susținute de către colegul meu. Beneficiile uh, guvernanței electronice sunt clare, să vedem însă și care vor fi costurile pe care le presupun. Și sigur că ar trebui Comisia să studieze și posibilitatea de a reduce costurile. De asemenea, trebuie stimulate tehnologiile avansate, pentru că ele pot să mai aplaneze din diferențele existente în clipa de față dintre generații trebuie să fie responsabilitatea statelor membre să stabilească priorități activitățile pe care doresc să le financeze. Susține și amendamentul 74 din partea verzilor în legătură cu barierele lingvistice ar fi nevoie de utilizarea limbilor de largă circulație internațională pentru ca aceste bariere să poată fi înlăturate serviciile gratuite ar trebui să fie furnizate, în opinia colegului meu, în engleză. Mulțumesc, Caia Calas. Amendamentele pe care grupul meu le-a înaintat reflectă punctele principale um, pe care le-am discutat când am avut o primă analiză a raportului. Mi-aș dori să existe unele abordări mai ambițioase care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor. Pentru că trebuie să existe și proiecte pilot pe scară largă. Iar în ce privește rețetele digitale, ar putea să uh, existe beneficii pentru cetățeni din uh, acest punct de vedere, dar uh, sigur că e greu să furnizeze asemenea rețete digitale transfrontaliere. Multe state membre au înființat deja ghișeul unic care informează pe cetățeni în legătură cu procedurile administrative uh, necesare. Eu cred că procedurile europene prin acest portal ar putea să fie completate. Comisia, de asemenea, trebuie să faciliteze uh, un schimb de bune practici uh, în uh, domeniul inovațiilor în acest sector, pentru că um, trebuie să existe și um, o formulare inteligibilă în ce privește problemele legate de securizarea datelor personale ale consumatorilor, trebuie să fie formulate soluții în propunerea Comisiei, pentru că există și unele baze descentralizate care oferă Uh, mai mare uh, securitate și confidențialitate a datelor decât la cele practicate pe plan național. Mulțumesc. Uh, zunächst einmal möchte Julia da. Doresc să cer scuze din partea domnului Scholtes și uh, prezint acum punctele de vedere. Trebuie stabilite pentru planul de acțiune obiective ambițioase în cadrul strategiei pentru piața unică. Încă sunt prea multe bariere în calea accesului tuturor cetățenilor la o administrație publică electronică funcțională. Aceasta trebuie să fie mai inclusivă, de altfel în alte pun accentul pe eforturile care trebuie făcute pentru accesibilitatea website-urilor și aplicațiilor de mobil pentru cei cu dizabilități și vârstnici. Apoi educația uh, digitală e foarte importantă în cazul vârstnicilor care adesea nu au nici măcar încredere să utilizeze serviciile electronice. Nu, Scholtes este de acord cu raport Sectoarea cu interoperabilitate și datele deschise care sunt fundamentale, da, e nevoie și de protecția datelor în transferul de informații și domnul Șoltes este în favoarea unui plan de, pentru sănă, îngrijire de sănătate electronică, transferul de date și aici trebuie îmbunătățit pentru servicii la domiciliu mai bune pentru toți. Are there any other speakers? Bun, cine mai dorește să ia cuvântul aici? Vă mulțumesc, Sabine, dacă dorești, ai cuvântul pe final. Da, Cred că în majoritatea punctelor gândim la fel în ce privește centralizarea și depozitarea centrală a datelor. Da, sigur că eu îmi doresc de fapt să existe un portal accesibil, un portal central, dar asta nu înseamnă neapărat că datele trebuie să fie până la urmă colectate și depozitate central. Deci, eu cred că trebuie să existe niște uh, formule standardizate, armonizate, iar cetățeanul să aibă dreptul să decidă uh, cui îi conferă dreptul de acces la datele sale personale și cui nu îi uh, conferă acest drept. Deci, mai ales într-un context transfrontalier, trebuie să existe o interoperabilitate rezonabilă din acest punct de vedere. Și, sigur, aspectele legate de uh, securitatea cibernetică uh, este important. Cetățeanul și consumatorul va avea încredere în aceste servicii doar atunci când problemele de siguranță referitoare la datele personale uh, sunt garantate. Mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct. Se va vota în comisie, vă mai spun, pe 25 aprilie. Trecem la următorul punct, o nouă agendă pentru competențe în Europa. Iată raportare pentru aviz Maria Grapini, comisie pe fond Ample și Cult. Și noi avem aviz așadar, cu doamna Grapini dau cuvântul. Mulțumesc, doamna Ă, stimați colegi, după cum știm, în iunie 2016, Comisia a adoptat o nouă agendă pentru competențe în Europa obiectivul ei este de a garanta asimilarea unei game largi de competențe de la vârste fragede și de a valorifica la maxim capitalul uman al europei de aceea eu apreciez conținutul comunicării pe care comisia l a făcut atât către, parlament cât și către consiliul economic și social. este foarte important ca sectorul educațional să evolueze concomitent cu nevoile pieței. știm cu toții că în piață există un deficit acum de personal calificat de aceea în, uh, proiectul de opinie am subliniat următoarele aspecte propunerile comisiei privind acțiunile de reducere a disparităților din sectorul educațional sunt ambițioase însă acestea pot fi încetinite de blocaje administrative și în special privind mobilitatea recunoașterea calificărilor și a dimensiunii sociale și aici trebuie să vedem cum eliminăm eventualele blocaje doi consider că utilizarea sistematică a internal market information system este foarte utilă pentru a asigura o mai bună cooperare administrativă și proceduri mai simple și mai rapide pentru recunoașterea calificărilor profesionale și a cerințelor continue de dezvoltare profesională a specialiștilor calificați care intenționează să lucreze într un alt stat membru evitând orice fel de discriminare al treilea lucru, eliminarea diferențelor și dezechilibrelor de competențe de pe piața forței de muncă și promovarea oportunităților de mobilitate socială, inclusiv pentru formare profesională și ucenicie, sunt esențiale pentru asigurarea creșterii durabile și a creierii de locuri de muncă, în special pentru IMM-uri. Un sprijin semnificativ din partea Comisiei, care poate fi manifestat prin mărirea finanțării pentru programul Orizont 2020, pentru dezvoltarea abilităților digitale, la toate grupele de vârstă, indiferent de statutul profesional, cred eu că ar contribui la eliminarea deficitelor pe piața de forță de muncă și a cererii. și uh, un alt punct metodologia de recunoaștere a noilor profesii digitale și, evident, să se prevadă și o finanțare adecvată pentru nou cadru educațional pentru competențe digitale. Mai cred că în propunerile noastre ar trebui să ținem seamă și de concluziile de la Riga privind competențele și calificările de calitate și relevante pentru piața forței de muncă și întărirea importanței, dar și promovarea învățământului profesional și tehnic. De aceea aștept din partea raportorilor din umbră propuneri și amendamente, evident și de la ceilalți colegi, până în 28 martie, ora 12, după care vom stabili o întâlnire cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Bun, mulțumesc din partea PPE. Ia să vedem cine este. Roberta. Roberta înlocuiește pe raportorul din partea PPE. Mulțumesc, Eva m-a rugat să o înlocuiesc pentru că se află în Bulgaria. Ea salută și este de acord cu mesajul general și recomandările din proiectul de aviz. O recunoaște ca fiind un efort pentru a sublinia unde se pot îmbunătăți lucrurile și măsurile necesare pentru a avea o, o educație și uh, competențe de-a lungul întregii vieți pentru cetățeni. Raportul a identificat corect nevoia de a avea mai multe progrese și mobilitate, recunoașterea diplomelor, dimensiunea socială, eliminarea uh, obstacolelor administrative. Aici uh, ar propune că nicio strategie pentru un mai bun potențial al competențelor în Europa nu este aplicabilă fără eforturi serioase pentru a avea alternative. Uh, Uh, serioase și apoi astăzi Europa este lider mondial în uh, inovare, cunoștință, competitivitate, deci e esențial nu doar să pătrăm statutul ăsta, ci și să-l consolidăm, să consolidăm avantajele sistemului educațional și de training în Europa, inclusiv uh, formare profesională și training pentru a avea mai multe talente, inovatori, cercetători. Credem că e important să depășim nevoile imediate ale pieței muncii, să ne concentrăm pe acele aspecte ale educației și formării care pot să fie vector de inovare, antreprenoriat, creativitate, cre- să creeze noi locuri de muncă, noi piețe și uh, oamenii să-și uh, dezvolte talentele și să devină cetățeni activi. Să nu uităm pe tineri aici, în școală, în universități, uh, cu uh, alte mijloace de formare, doar cu uh, Uh, training digital ne putem asigura că Europa va fi lider pe viitor în crearea unei, unor noi produse digitale pe viitor, să nu fim doar utilizatori. despre eliminarea decalajului de competențe prin mobilitate socială, avem uh, o, o, niște economii globalizate, digitalizate și atunci trebuie să înțelegem uh, diferențele dintre diferitele culturi. Asta pentru a putea colabora mai bine spre inovare. Uh, în concluzie, e esențial să nu lăsăm nicio regiune a Europei pe din afară, pentru că ă, transformarea industriei depinde de cunoștințele digitale și competențele digitale, dar în evaluarea acestor competențe să nu uităm că e nevoie de metodologie pentru a ă, evalua și învățăței și pe dască și Eva așteaptă colaborarea pe viitor cu toți colegii. Mulțumesc! Um, so I'm confused because I have the ECR. Mulțumesc, nu știu, de la ECR avem un Trebesius, dar nu știu, nu este aici, vorbește cineva numele ei, se pare că nu. Morten Lockhart. Okay. I'll, I'll give the floor to... Da, iată, a ajuns. Dar dau cuvântul lui Morten ca să pai timpul, Rică, să iei loc și să te uh, așezi, să-ți iei documentele. În fine, Morten. Uh, Mulțumesc, mai întâi mulțumesc foarte mult raportarei pentru munca sa pe acest dosar. Susținem, sigur, obiectivul și elementele dosarului. Foarte pozitiv că atât Comisia cât și raportarea subliniază importanța uh, echilibrului calificărilor pentru a se crea locuri de muncă. Concret, aș spune că Mm, e bine să fim cât mai succinți posibil și atunci să nu creăm așa un fel de brad de Crăciun, cum se spune aici. Uh, eu cred că putem uh, ajuta la text în următoarele domenii să uh, ne concentrăm pe piața internă, să subliniem necesitatea unei mai ușoare recunoaștere a calificărilor și diplomelor, să evităm ca întotdeauna să creăm un sistem cu prea multe poveri, să ne concentrăm pe eficiență. E bine că se menționează educația profesională, cifrele ne arată că în viața, că trebuie implicați studenții în economia reală înainte de terminarea studiilor. Asta face diferența și Bun, cam asta putem face noi ca Parlament, din păcate. Doar trebuie reformate piețele muncii, să fie mai inclusive, mai mobile, mai flexibile. Așa putem crea locuri de muncă și creștere. Dar asta e principala responsabilitatea statelor membre și lucrurile, din păcate, merg prea încet. Uh, voi uh, uh, face câteva sugestii pentru text ca să-l îmbunătățim pe cât posibil și vă mulțumesc. Bun, și acum Ulrike Trebesius. Vielen Dank, Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și îmi cer scuze că am ajuns în sală cu întârziere. Îi mulțumesc foarte mult raportoarei pentru acest proiect de avis, Comunicarea uh, Comisiei Agenda Europeană pentru Competențe este um, importantă, trebuie să acționăm în multe domenii, dar um, să ne gândim că politica educațională ține de competența exclusivă a statelor membre. Sigur că este foarte bine că între statele membre există o concurență pentru cel mai bun sistem educațional și că ne străduim toți să creștem nivelul de pregătire profesională din Uniunea Europeană. Pe plan comunitar se pot rezolva doar chestiunile care sunt transfrontaliere, programele de schimburi între elevi și studenți, aspecte legate de calificări care necesită criterii de transparente Conform unor date existente în clipa de față, un sfert din tinerii din Europa um, nu uh, știu să scrie, să citească, nu au competențe digitale. Deci uh, există posibilități și necesi- o necesitate uriașă de a îmbunătăți calificarea. Sunt factori alarmanți care însă doar pe cale subsidiară pot fi rezolvați. Există diferențe mari uh, în, pe piața muncii între diversele regiuni, între diversele state membre. O soluție unitară e greu de găsit, dar există un cadru calitativ uh, pentru calificările vocaționale pe care Comisia îl solicită. Să ne gândim și la cooptarea celor din IMM-uri pentru pregătirea profesională. Uh, eu cred că um, amendamentele pe care le vom înainta um, vor ține seama de ceea ce tocmai am exprimat. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nicola Dante. Mulțumesc, doamne președinte. Vreau să mulțumesc, doamne raportare, pentru un document foarte bun. Se concentrează pe mai multe puncte, cred eu, uh, cruciale pentru societatea zilei de mâine și pentru o Uniune Europeană mai dinamică, mai competitivă. Cred că e foarte bine că uh, raportarea e atentă la acțiunile care doresc reducerea Uh, inegalităților în materie de învățământ și eliminarea obstacolelor administrative care împiedică adoptarea de măsuri pentru o mai mare mobilitate a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Cred că e foarte important, așa cum pe drept cuvânt se evidențiază, că trebuie să acordăm uh, cât mai mare sprijin dezvoltării capacităților, competențelor digitale. Iată, vom avea a patra revoluție industrială și atunci uh, Uh, competențele în domeniul tehnologiei sunt o prioritate și trebuie ajutate. Sigur, trebuie și răspândite în toată societatea. Doar așa putem să uh, rezolvăm problema șomajului uh, dincolo de problema, sigur, competitivității mmo urilor care sunt sesutul fundamental al unei mari, par, mari par, părți a economiei europene. E bine că să existe finanțare europene pentru a susține un atare angajament, după cum uh, pe drept cuvânt se spune în raport. În plus, în ce privește dezvoltarea competențelor digitale, e foarte bine că raportarea pune accentul pe promovarea inclusivității, uh, atenția pentru vârstnici, dar și pentru imigrați și categoriile marginalizate. E de mare importanță în Uniunea Europeană pe astăzi ca să prevenim, să combatem toate acele fenomene care pot submina coeziunea și justiția socială. Thank you. Vă mulțumesc. Maria, doresc să iei din nou cuvântul. Da, te rog. Am făcut economie prima prezentare. Uh, doar în sinteză vreau să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră și celor care au luat cuvântul și vreau să mai subliniez ceva. M-am bucurat când am văzut că uh, Comisia a ales în cele trei direcții, una din ele e legată de alegerea mai bună a carierei. În momentul de față avem 65 de milioane de persoane care au obținut o calificare necorespunzătoare și este o risipă, este o cheltuială în fiecare stat membru și în țara mea avem calificări care nu corespund cerinței din piața uh, muncii și cred că trebuie foarte mult uh, și mă bucur dacă aș primi amendamente în acest sens și și comisia să țină cont de ele să promovăm învățământul vocațional tehnic profesional ucenicia la locul de muncă și să facem această corelare între cerința din economia practică și ceea ce școlarizăm pentru că altfel sunt bani risipiți și nu rezolvăm nevoia reală din societate. mulțumesc mult și aștept uh, propuneri de la um, toți colegii. Thank you very much. So the... Da, mulțumim și acum trecem la următorul uh, uh, punct de pe ordinea de zi. Uh, este vorba de norme privind exercitarea drepturilor de autor și drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio Uh, cult este uh, comisie asociată, juri competentă pe fond, Iulia Reda e raportoarea noastră și dau cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. First of all, um, I... Mulțumesc. Uh, mai întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din urmă pentru amendamente. E un număr uh, corespunzător, încă ne aflăm, uh, încă avem uh, timp, juri încă nu și-a prezentat raportul, proiectul de raport, deci am încredere că mm, putem să facem progrese cu compromisurile la o viteză de croazieră, ca să spun așa, să avem un rezultat bun până la sfârșitul aprilie. Mâine vom avea o reuniune a raportorilor din umbră pe primul calup de amendamente de compromis. Sper să putem ajunge la un acord pe punctele cruciale mai întâi și apoi să urmăm cu uh, amendamente de compromis suplimentare înaintea votului. Subliniez că dacă sunt puncte cruciale care nu sunt incluse în uh, primul set de uh, compromisuri, raportorii de umbră vă rog să mă înștiințeze ca să avem un acord politic uh, global pe punctele principale cât mai curând posibil și apoi să adaptăm considerentele în mod corespunzător. Deci, uh, amendamentele de compromis uh, cuprind principalele subiecte și anume chestiunea libertății contractuale, apoi țara de origine și principiul său, unde se aplică și uh, cum să definim serviciile online, apoi managementul colectiv obligatoriu, adică definiția retransmisiunilor și articolul 2 și formularea sa cu criterii pentru plăți făcute în conformitate cu acest articol. Vreau să mai fac câteva comentarii în legătură cu aceste amendamente de compromis, chestiunea libertății contractuale. Cred că aici deja am uh, ajuns la un consens în general între grupurile politice. Uh, Continentul 11 l-am reintrodus, deși le eliminasem inițial, însă cred că aduce mai multe clarificări uh, și asta și cu ajutorul raportelor din umbră. Sper că această formulare va conveni tuturor, dar vreau să subliniez și că trebuie să menționăm uh, uh, chestiunile privitoare la libertatea contractuală în acest considerent, să nu le împrăștiem uh, de-a lungul întregului text. În ce privește serviciile online, o majoritate a grupurilor nu au fost de acord să includem toate serviciile online, însă această majoritate în principiu e de acord, deci cu principiul țării de origine, Așadar am propus să adăugăm din nou uh, chestiunea serviciilor uh, online secundare, mă rog, ancillary în engleză. Cred că acum e important că eu am făcut această concesie, dar toți raportele din umbră să specifice clar ce fel de conținut și-ar dori să fie inclus și uh, Uh, serviciile de radiodifuziune care tip de uh, conținut să excludă și din ce motive. Scopul ar trebui să avem reguli coerente și clare pentru uh, toți transmisătorii și să evităm um, să avem o situație în care să se aplice mai întâi principiul țării de origine și după o anumită perioadă de timp acest principiu să nu se mai aplice. Cred că ar trebui să avem o formulare în care, dacă există un anumit conținut care este pus online conform principiului țării de origine, să rămână aplicabil acest principiu până la capăt. Deci, propun pe de-o parte să includem doar uh, operele produse de un serviciu de radiodifuziune anume, dar conținut care are licență, dar este din țară terță, doar dacă acest conținut are licență limitată în timp să fie inclus. Aici difer uh, opinia mea de cea a uh, comisiei că se uh, menține o durată limitată, dar conținutul <clears throat> unei țări ter- unei, dintr-o țară terță să nu rămână la nesfârșit dacă se încheie perioada de licență, dar nu există diferență dacă se aplică principiul țării de origine mai întâi și apoi nu se mai aplică. Dar în același timp, producțiile proprii pot rămâne pe website fără limită de timp. În ce privește retransmisia, au fost grupuri care și-au dorit să sublinieze principiul neutralității tehnologice, alții își doresc mai degrabă să rămânem la propunerea comisiei, dar trebuie să vedem uh, televiziile de retransmisie să fie incluse în managementul colectiv sau nu. Aici cred că mai întâi de toate e important să subliniem că uh, unele state membre deja permit această gestionare colectivă pentru retransmisiunile pe internet, deci să avem grijă că aici e un regulament, să nu interzicem lucruri care deja se aplică în practică. Deci eu aș propune să nu includem serviciile IP pe internet în general, ci să le includem doar dacă ele sunt protejate, de exemplu, de o, cu o parolă. Deci să nu fie complet accesibile tuturor, ci uh, doar cele care sunt protejate cu o parolă. Să vedem cum uh, vom găsi o formulare mai clară. Cred că e important pentru consumatori, pentru că dacă nu includem serviciile de internet deloc, atunci n-ar mai fi util regulamentul portabilității care se aplică doar serviciilor portabile în toate statele membre. Și dacă sunt probleme legate de securitate, atunci cred că acestea ar fi acoperite dacă noi spunem că accesul la aceste servicii retransmise trebuie protejat, de exemplu, printr-o parolă. Ce e de făcut în continuare? După reuniunea raportelor din umbră, voi propune un al doilea set de compromisuri privitor la considerente, după ce am convenit principiile generale. Deci dacă e ceva important pentru noastră care nu apare în primul set, vă rog să-mi dați de știre și uh, pe 24-25 aprilie sperăm să finalizăm în uh, în comisie. Bun, și acum uh, cine înlocuiește raportorul din umbră de la Se pare că nimeni. Apoi, doamna Rozier pentru SND este raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Această propunere de regulament a Comisiei este puțin așteptată din alte puncte de vedere în special în ceea ce privește uh, principiul țării de origine, mai ales pe internet, pentru că ni se prezintă această idee ca ceva necesar, dar când ascultăm uh, oamenii din sector, uh, producătorii de programe audiovizuale, uh, și majoritatea difuzorilor, uh, aflăm că sunt destul de mulțumiți de situația actuală și nu văd decât dezavantaje în propunerea Comisiei. Mm, și mm, un număr mic de difuzori care realizează un număr mic de programe se bucură de această evoluție. <clears throat> Deci uh, trebuie să fim foarte atenți la echilibrul textului pentru a nu aduce dezavantaje majorității actorilor din sector. Principiul țării de origine pentru <laughs> difuzarea de programe audiovizuale oricare, oricare ar fi tipul de servicii, în cazul propunerii Comisiei pentru servicii accesorii și în propunerea raportorului pentru întreaga gamă de produse difuzate pe internet, noi ar trebui să ne opunem. În ceea ce privește anumite tipuri de programe foarte precise, de exemplu buletinele de informații, nu trebuie să creăm condiții ca mâine poziția contractuală a autorilor de conținut și a celor care susțin producțiile audiovizuale să se degradeze în uh, negocierile contractuale. Trebuie să susținem partea creativă a sectorului cultural și să nu uh, lăsăm la uh, îndemâna intermediarilor care uh, Uh, difuzează conținut pe internet. Pentru că uh, problema este una de viabilitate generală a sectorului de creație culturală. În ceea ce privește gestiunea colectivă obligatorie în cazul uh, transmisiei prin rețele închise, cred că Comisia trebuie să precizeze în propunerea sa anumite lucruri și să vedem uh, cum putem extinde aceste dispoziții la internetul deschis. Dar trebuie să fim atenți la modalitățile de identificare ale utilizatorilor. Gestiunea colectivă obligatorie deja există și ar trebui să o putem păstra ca să nu punem bariere a, în calea ceea ce deja există și funcționează astăzi. Și uh, voi face și eu o serie de propuneri uh, ca să ne asigurăm uh, că există o neutralitate tehnologică în ceea ce privește uh, difuzarea de programe, astfel încât să nu se modifice uh, obligațiile pe care le au deja firmele de distribuție prin cablu în ceea ce privește producțiile audio-vizuale. Deja avem amendamente de compromis e greu să ne pronunțăm încă în legătură cu ele, dar sper că vom mai avea a raportorilor din umbră, pe lângă cea de mâine la care nu o să pot să particip, din păcate. Însă, repet, cred că mai este mult de lucru la acest text, pentru că avem poziții destul de divergente pe marginea acestui avis. Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului să, pentru um, <clears throat> compromisul la care a ajuns deja în încercarea de a face aceste dispoziții prietenoase pentru consumatori. Trebuie să actualizăm și uh, regulile ce țin de drepturile de autor, pentru că știm că din 93 încoace asistăm la o revoluție în uh, domeniul programelor de televiziune și radio difuzate pe internet. Trebuie să ținem cont de cerere și de interesele tuturor părților implicate, nu numai a consumatorilor, ci și a creatorilor de conținut, indiferent de apartenența teritorială a acestora. Actuala, actuala situație cu finanțare multiteritorială încurajează crearea de conținut și acest lucru nu trebuie să fie afectat. Regulile propuse de comisie sunt importante pentru creatorii de conținut și vreau ca ele să fie consolidate, de aceea am și depus o serie de amendamente pe această temă împreună cu câțiva colegi. În ceea ce privește aceste transmisii online, cred că uh, ar fi Um, logic să restrângem sfera de aplicare a regulamentului la servicii auxiliare, astfel încât să nu afectăm activitatea marilor difuzori. O abordare realistă ar fi uh, să restrângem sfera de aplicare la rețelele închise, la circuitele închise de programe, pentru că în, în ultimii 20 de ani și în ultimii 5 ani mai ales uh, am văzut evoluții foarte rapide în acest domeniu. Uh, noi ne temem că peste câțiva ani o astfel de, un astfel de regulament ar putea să devină caduc datorită evoluției rapide a pieței. Deci trebuie să ținem cont și de evoluțiile viitoare. Abia aștept să lucrăm împreună cu raportorul și ceilalți raportori din umbră pentru a încerca să mulțumim pe toată lumea. Pentru Pascal vorbește cineva? Da, vă rog. Pepe. Mulțumesc, Vicky. Îmi cer scuze că am întârziat. Pascal a trebuit să plece și m-a rugat să vin eu să vorbesc în numele lui. O să continui în german. Ehm, Pascal um, hat nochmals um, mich Pascal m-a rugat să Mulțumesc raportoare și colegilor pentru colaborarea foarte bună. Mulțumește și pentru tuturor celor care au înaintat amendamente. Găsește că propunerile de compromis ale doamnei Reda constituie o bună bază, dar mă roagă de asemenea să spun că PPE-ul uh, nu consideră că uh, a fost uh, respectat întru totul în ce privește uh, amendamentele înaintate. Pentru că uh, trebuie să ne gândim uh, și la consecințele economice care ar putea să fie serioase. Cred că blocajul geografic nu trebuie să fie o atitudine de principiu. Trebuie ca ă, ceea ce este prevăzut în amendamentul 51 să fie respectat. Țara de origine trebuie să fie ă, sprijinită, dar să existe o definiție clară a serviciilor online complementare. Amendamentele care merg în această direcție vor fi susținute de către PPE și poate că uh, uh, vom găsi o susținere majoritară, pentru că și Filip Juvin a înaintat amendamente în acest sens. Să ne gândim că um, producătorul TV Arte deja oferă programele transfrontalier, deci există um, exemple în acest sens. Și cred că problemele pot fi rezolvate într-o manieră asemănătoare. Caia Calas. Thank you. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să le amintesc uh, celor care au amintit de legislația privind transmisia prin satelit și cablu că Uh, legislația existentă în acest domeniu are uh, sens pentru acest tip de transmisie. Această nouă propunere a Comisiei este doar o ajustare la noile tehnologii. Directiva SAT, uh, satelit și cablu, furnizează posibilitatea de a cronometra consumul de conținut, pentru că um, producătorii nu vor să piardă controlul asupra conținutului. Dar când vedem uh, că pe internet încă se practică geoblocarea, uh, credem că acest uh, fenomen ar trebui combătut într-un fel. Ceea ce contează până la urmă nu este tehnologia sau platforma folosită, ci uh, măsura în care există un control asupra consumului de către uh, cetățeni. Unii <clears throat> cred că extinderea sferei de aplicare la internetul deschis va reduce veniturile, dar dacă serviciile de retransmisie uh, pot demonstra că furnizează servicii într-un mediu controlat, atunci uh, sigur că lucrurile sunt posibile. Și s-a spus, uh, s-a spus asta și în legătură cu parolele dacă dorim apoi să stimulăm producția culturală, trebuie să reducem uh, barierele în calea transmisiei, barierele în calea promovării și distribuției. În ceea ce privește costurile, ar trebui ca bazele de date să poată simplifica felul în care producătorii au acces la datele consumatorilor și vreau să mai subliniez ceva. În primul rând, noile reguli de portabilitate ale conținutului furnizorii pot să difuzeze conținut uh, opțional pentru că cetățenii plătesc uh, aceste uh, transmisiuni publice. În, dacă, dacă distribuitorii publici de informație sunt uh, împiedicați să aibă acest tip de control, atunci consumatorii sunt cei și plătitorii de taxe sunt primii afectați. Trebuie să nu uităm și de platforme uh, precum uh, YouTube, însă în statele membre de mici dimensiuni acestea nu sunt profitabile. cazul în care conținutul este, în cazul în care conținutul transmisiunilor este finanțat din bani publici, trebuie să uh, statul să poată interveni pentru a susține acești uh, distribuitori. Pentru FDD Marco Zulu nu este aici. Bun, atunci am ajuns la sfârșitul listei uh, de vorbitori. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sabina. Aș dori să aduc o precizare. Va trebui să ne gândim la noul mediu digital. Nu va putea fi posibilă uh, o transferare uh, 1 la 1 în ce privește uh, drepturile de autor. Pentru că există contracte pe care producătorii mass media le încheie uh, cu furnizorii de servicii online. Dacă uh, mă gândesc acum la directiva CAPSAT, să ă, putem folosi costurile pentru transferul ă, producțiilor ă, audiovizuale pe platforme digitale, s-ar putea să apară probleme. Cred că trebuie să existe o bună echilibrare între drepturile de autor și necesitatea de clarificare juridică și de acces la conținuturile audiovizuale eh, transfrontalier. Să ținem seama de realitățile actuale în domeniul capsat. Din acest punct de vedere, să încercăm să facem propuneri specifice S-ar putea la un moment dat ca uh, oferta să trebuiască să fie limitată doar pe, către anumite grupuri. Yes, uh... Julia, acum pentru a rezuma. Mulțumesc tuturor participanților la discuție. Este foarte interesant să văd care sunt punctele de interes pentru grupuri. O serie de idei au fost deja luate în considerare în amendamentele de compromis. Nu e vorba de o Uh, punerea în aplicare unul la unu a principiilor din uh, directiva privind emisia prin satelit și cablu, ci ne referim la difuzorii de servicii, la furnizorii de servicii uh, pe internet, mai ales în cazul în care producătorii au pus condiții cu privire la difuzarea creațiilor lor. Difuzorii nu vor fi nu li se va permite să pună ceva pe uh, internet fără să aibă permisiunea creatorului. Dacă există o licență pentru distribuție în țara de origine, atunci uh, aceștia vor putea să pună online conținut, însă problema plății va trebui rezolvată, ajustată în funcție de uh, Uh, publicul potențial sau publicul existent. Aici o să găsim un amendament de compromis și sper că putem să găsim convergența și în uh, privința serviciilor de retransmisie atunci când e vorba de servicii online și de produse culturale care trebuie protejate. Trebuie să uh, sper că vom ajunge curând la un acord pentru că avem principii similare. Mulțumesc și ultimul punct pe ordinea de zi de astăzi Ultimul, dar nu cel mai puțin important, desigur, este avizul cu privire la actul privind accesibilitatea, apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative. Mulțumesc, doamna președintă. O să o laud pe doamna uh, o să-l laud pe domnul Șva pentru cum uh, s-a comportat în calitate de uh, președinte de ședință acum. Ce pot să spun? Uh, am lucrat foarte bine, am avansat cu o viteză rezonabilă. Am avut o ședință raportorilor din umbră și pentru moment cred că avem, am parcurs cam 20 de articole. Cu câteva minute în urmă am distribuit ultima versiune a textului de compromis. Deci uh, lucrurile merg bine. Avem o ședință a raportorilor din umbră din nou miercura viitoare. Acum dați-mi voie să vă dau ocazia să ascultați uh, limba daneză, dulcea limbă daneză și prin intermediul interpreților veți și înțelege și ce spun, dacă vă puneți căștile. În ceea ce privește temele de discuție, ele se referă la retragerea produselor de pe piață dacă nu îndeplinesc criteriile de accesibilitate și de asemenea ne referim la informarea consumatorilor, felul în care putem uh, să ne asigurăm că se uh, satisfac nevoile consumatorilor și cum se pot uh, pune în aplicare, cum se pot transpune în viață aceste reglementări. Avizul uh, analizează de asemenea definițiile propuse, dacă avem nevoile, dacă sunt suficient de precise, dacă servesc scopului propus. Și uh, apoi am discutat anexele, încă mai vrem să definim ce ne dorim să Uh, obținem cu această accesibilitate. Deci nu, nu cred că ar trebui să limităm uh, procesul de inovație care are loc, dar trebuie să avem criterii foarte clare și vom analiza acest lucru în amendamentele de compromis. De asemenea, trebuie să analizăm sfera de aplicare, ce includem și ce nu includem în această propunere. Și cum am mai spus de câteva ori, e important să găsim compromisul aici la Parlament pentru a demonstra Consiliului că compromisul este posibil. Deci trebuie să fim foarte realiști, altfel nu vom ajunge nicăieri și nu o să fie nimănui de folos acest aviz. Dar cred că am avut uh, o cooperare foarte bună până acum. Uh, vreau să mulțumesc tuturor. Uh, toată lumea încearcă să găsească un acord. Există bunăvoință din partea tuturor grupurilor pentru că multă lume consideră că e nevoie să furnizăm mai bună informație către consumator, mai corectă, să îmbunătățim accesibilitatea produselor și de asemenea este nevoie să subliniem că este nevoie în continuare de implicarea organizațiilor de standardizare. Eu sprijin această idee și încă o dată, îmi doresc să preiau propuneri de la celelalte grupuri. Acest uh, lucru este uh, foarte important. De asemenea, e foarte important uh, schimbul de informații între statele membre. A mai fost o propunere foarte interesantă în legătură cu verificările care se pot face Um, în statele membre privind accesibilitatea produselor și uh, încă o dată vreau să um, mulțumesc uh, organizațiilor pentru persoane cu dizabilități cu care am avut consultări. Încă o dată mulțumiri și raportorilor din umbră. Sabine. Și eu doresc să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună și dovedită și la anterioara întâlnire cu raportorii din umbră. Este o atitudine foarte constructivă. Cred că suntem pe calea cea bună în a găsi soluții de compromis. Uh, mai există mult, puține lucruri care trebuie să mai fie puse la punct. Iar în ce privește ehm, lipsa de bariere pentru anumite produse în piața internă și în legătură cu un acces neîngrădit al persoanelor cu handicap pe piața internă. Cred că trebuie să mai găsim soluții. Este nevoie de reglementări raționale, realiste, pentru ca aceste modificări pe care ni le dorim să poată fi transpuse în practică și cred că suntem pe calea cea bună pentru a realiza uh, progrese. Iar în ce privește uh, această semnalizare prin E, uh, de asemenea trebuie să găsim soluții iar în ce privește conținuturile audiovizuale care să nu mai întâmpine bariere, trebuie să discutăm, poate în contextul directivei privind oferta audiovizuală trebuie să um, ținem seama de rezultatele întâlnirilor între reprezentanții um, producătorilor de conținuturi audiovizuale și reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități. În ce privește articolele 12 și articolul 22 și exceptările menționate aici, ar trebui să poată fi valorificate, dar exceptările să nu fie unele decise abuziv. Trebuie să vedem cum operăm cu diversele standarde uh, este eh, aici, eh, avem un volum de amendamente asupra cărora trebuie să mai discutăm. Impresia mea este că toți cei implicați sunt foarte motivați să progresăm în acest dosar pentru a ajunge la un proiect care să fie după, după aceea acceptabil și în discuțiile cu Consiliul pentru a acționa realist în folosul persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Děkuji za slovo. Já bych v prvé řadě také chtěla poděkovat panu... Mulțumesc, doamna președinte. Voi mulțumim în primul rând domnului Morton, pentru abordarea sa foarte pragmatică, pentru că caută compromisul. Am o serie de observații la prima serie de compromisuri care a fost discutată. Aș vrea să subliniez câteva probleme care, după părerea mea, presupun uh, mai multe discuții. Uh, e vorba de problema articolului 12 și articolului 22, uh, care um, se referă la sarcina disproporționată. Unele grupuri au cerut excluderea micro din sfera de aplicare. Însă, cred că mm, propunerea Comisiei deja oferă o derogare pentru astfel de micro-întreprinderi, pentru că condițiile de accesibilitate mm, nu se referă la cei mai mici jucători de pe piață. Mm, dar textul se diluează în continuare. Se face o trimitere generală la ciclul de viață al produsului, și pentru, acest, uh, pentru problemele legate de acest uh, ciclu de viață nu există încă soluții. Suntem în continuare deschiși la găsirea de soluții și apreciez faptul că raportorul este pentru introducerea unui dialog structurat care să includă și entități uh, care, reprezintă pe, care le reprezintă pe persoanele cu dizabilități. Apoi, la articolul 15, din propunerea Comisiei, eu cred că ne îndreptăm uh, din nou către un compromis echilibrat. Dacă dorim ca consumatorii să ia decizii informate, după părerea mea, pachetul produsul, etichetele ar trebui să conțină informații într-un format simplu și ușor de înțeles pentru consumatori. O pictogramă care să arate că produsul respectiv este certificat UE dar uh, de obicei acest lucru consumatorul îl poate afla doar după ce cumpără produsul și desface uh, pachetul. De asemenea, măsurile de supraveghere a pieței. Faptul că un produs nu este, um, uh, nu îndeplinește toate condițiile, nu înseamnă automat că este un produs periculos. Iar uh, decizia de retragere a unui produs de pe piață trebuie să demonstreze că acel produs este într-adevăr periculos. La articolul 25 salut faptul că raportorul a acceptat propunerea de a adăuga o dispoziție cu privire la procedura de uh, plângere din partea unui consumator. Și nu în ultimul rând, um, există articolul 27a nou, cu privire la o perioadă de tranziție. Sunt foarte sceptic uh, cu privire la întârzierile în punerea în aplicare cauzate de această perioadă de tranziție. Aș vrea mai degrabă să discutăm despre termene clare și simple cu privire la accesibilitatea produselor și serviciilor luate individual. Sunt mai multe capitole care mai trebuie discutate în uh, detaliu și care sunt uh, cruciale pentru socialdemocrații. De aceea Abia aștept uh, următoarele amendamente ale raportorului, mai ales uh, cu privire la sfera de aplicare, la anexe și la unele definiții. S-a spus deja că mai avem foarte mult de lucru, dar sunt convinsă că vom avea rezultate bune prin cooperare. Um, um, Mulțumesc, Vicky. În urma anterioare discuții pe marginea acestui dosar în comisie, am reușit deja în ședințele raportorilor din umbră să realizăm progrese. Deci, raportorul s-a arătat deschis pentru a găsi soluții pentru diversele puncte de vedere. Și în timpul acestor reuniuni mi-am exprimat uh, opinia în legătură cu acest dosar, deci nu vreau uh, acum să vă rețin atenția inutil. Raportorul s-a spus și el, au rămas încă o serie de subiecte uh, asupra cărora uh, negocieri mai sunt necesare. Pentru că până la urmă, nu cred că domeniul de aplicare trebuie să fie extins. Să ne gândim și la sectoarele care deja uh, sunt funcționale. Sper că propunerile înaintate de noi uh, vor fi respectate, inclusiv în ce privește uh, marca EC. Nu credem că este o marcă adecvată pentru uh, produsele care um, intră în discuție privind um, accesibilitatea um, totală pe piață. Colega mea, Helga Stevens, și cu mine am încercat să demonstrăm că există încă unele neclarități în ce privește accesul persoanelor cu dizabilități. Nu, sigur, producătorii uh, au obligații, dar uh, datorită uh, necesității siguranței juridice trebuie să ținem seama, inclusiv în ce privește articolul 397. De asemenea, în ce privește anumite uh, articole care uh, ar trebui să fie îndepărtate de pe piață dacă nu corespund, cred că trebuie să discutăm dacă această măsură este sau nu adecvată. Dar în discuțiile următoare uh, vom uh, aduce precizările necesare. Aș dori eh, să îmi cer scuze că am venit mai târziu, dar am participat și la alte reuniuni. Dar cred că eh, din ședințele raportorilor din umbră rezultă că eh, ne apropiem foarte mult pozițiile. Și cred că și cele, reprezentanții celorlalte grupuri politice vor fi dispuși să acceptăm amendamente de compromis pentru a găsi soluțiile cele mai fericite în acest domeniu. Mulțumesc din partea grupului GUE, nu dorește nimeni să intervină. Deci, Mulțumesc. În numele domnului Șolte doresc să-i adresez mulțumiri domnului Lockegard și echipei domniei sale pentru că discuțiile au fost binevenite, iar propunerile de compromis sunt un punct de vedere fericit pentru discuții, apreciază modul deschis în care raportorul a colaborat cu reprezentanții altor grupuri politice. În ce privește unele chestiuni cheie, domnul Șolteș dorește să insiste asupra accesibilității uh, la serviciile transporturi, și în legătură cu alte produse care fac parte din domeniul de aplicare a directivei. Pentru că trebuie să o mai mare accesibilitate înseamnă condiții mai bune de viață și o mai mare autonomie de opțiuni pentru cetățenii uh, europeni. Nu e vorba doar de persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană, dar și de uh, grupuri care au limitări uh, funcționale legate de uh, situații temporare, cum sunt femeile însărcinate, sau grupurile seniorilor. Vom conlucra cu colegii din celelalte grupuri pentru a ajunge la rezultate cât mai ambițioase. Mulțumesc, Marco Zullo. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorului. Sigur, cetățenii cu dizabilități cer produse și servicii accesibile și cer uh, din ce în ce mai mult aceste produse și servicii, mai ales dacă vorbim și despre cei care suferă de limitări funcționare. Putem vorbi și de bătrânețe, de rău de sarcină, deci noi dorim ca și acest uh, tip de persoane să intre în sfera de aplicare. Nu vrem să avem cetățeni de clasa 1 și de clasa 2 sperăm să găsim o poziție comună în ce privește problema accesibilității. Uh, uh, așadar, uh, exemplu logic. E bine ca un bancomat să fie accesibil, dar dacă nu, persoana respectivă nu are acces la clădirea în care se află bancomat, totuși n-am făcut nimic. În ce privește derogările, noi considerăm că trebuie să fim foarte atenți la micro-întreprinderi, care în acest moment de criză nu se bucură întotdeauna de competențe și capacități financiare necesare ca să se poată adapta și la aceste cerințe. Uh, lucrurile stau altfel uh, pentru IMM-uri. Să ne reamintim că IMM-urile pot să ajungă și la cifre de afaceri de 50 de milioane de euro și uh, cu un număr însemnat de angajați. În ce privește acea etichetă comunitară, avem uh, dubii, mai ales că am riscat să ajungem la o situație de inegalitate. Acele norme europene care uh, cuprind uh, prevederi privitoare la accesibilitate nu ar intra în cadrul comun pe care l-am creat aici. Deci, s-ar crea, așa cum spuneam, inegalități în ce privește punerea în aplicare. Și ă, noi ne dorim reguli clare, ne dorim și controle punctuale, ă, efectuate de către autoritățile de supraveghere a pieței, dar nu dăm uitării faptului că trebuie să implicăm și organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități ca să avem un nivel adecvat de control. Deci, în concluzie, obiectivul nostru e cel de a uh, Uh, simplifica viața acestor persoane, dar să nici nu creăm prea multă povară birocratică, pentru că după aceea uh, ideea este să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Mulțumesc! Any other speakers? Mai dorește cineva să intervină? Dacă îmi dați voie, aș vrea și eu să fac câteva observații. Mulțumesc, mă bucur că mulți dintre colegi uh, au fost de acord că ne îndreptăm în direcția cea bună. În ce privește Uh, modul în care ne raportăm la alte prevederi uh, legale. Am înaintat amendamente privind achizițiile publice și uh, m-ar bucura dacă ar fi cuprinse în amendamentele de compromis. Știu că mulți colegi au înaintat amendamentele utilizând formatul specific pieței comune, NLF. E nevoie de claritate în relațiile dintre manufacturieri și furnizorii de servicii, pentru că uh, pot să existe consecințe dacă aceste relații uh, nu se bazează pe uh, responsabilitatea ambilor. E nevoie de clarificare din acest punct de vedere. Iar în ce privește domeniul de aplicare, eu uh, aș dori ca IMM-urile uh, și micro-întreprinderile să fie exceptate. Și o chestiune importantă. Designul universal pentru toate standardele. Nu este o practică comună că se poate ajunge la asta printr-o tehnologie interoperabilă dar dacă tehnologia uh, va permite acest lucru, dacă se găsește un instrument interoperabil, uh, atunci uh, să valorificăm accesibilitatea. Și am înaintat și alte amendamente care țin de amendamentul 396 care a fost menționat deja în legătură cu acest model universal la care să se poată ajunge prin diverse instrumente interoperabile. Mulțumesc. Alte observații? Dacă nu, Morton. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și pentru uh, ultimele comentarii. Ele demonstrează că mulți colegi din această comisie sunt foarte ambițioși în acest domeniu și după ce i-am ascultat pe colegi, sunt convins că am desfășurat o uh, activitate bună până acum um, și că uh, ritmul uh, care ne-a permis să avansăm a fost bun. Deci aștept uh, cu interes următoarea întâlnire cu raportorii din umbră de miercuri. Doamnelor și domnilor, ajungem aici la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat până la sfârșit și vă amintesc că începem mâine dimineață la 8.30.